El señor presidente. Se reanuda sesión, señorías. Se deschide ședința. Y, en primer lugar... Mai întâi vă comunic faptul că procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Dacă nu există observații, îl considerăm ca fiind adoptat. Haideți să trecem acum la raportul Coelho. elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de căsătorie, de călătorie emise de statele membre. Domnul Coelho are cuvântul 4 minute. Mulțumesc, Sr. domnul vicepreședinte Jacques Barrot.